care nu au aflat încă că astăzi a avut uh, loc scufundarea unei nave cu imigranți la sud de Sicilia. Se pare că mai multe sute de victime și-au pierdut viața. Aș dori să vă spun că noi, ca Parlament, trebuie să ne exprimăm în legătură cu uh, aceste accidente care s-au repetat de foarte multe ori în ultimele luni. Urmărim cu mare îngrijorare această evoluție și am dorit ca astfel de tragedii să nu se mai repete pe continentul nostru.